Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimate colegi, stimați colegi, vă spun uh, bun venit la ședința Comisiei de Control Bugetar. Luăm activitatea noastră, ne întâlnim astăzi și mâine și aș dori să vă fac o trimitere la ordinea de zi. Să știți că reuniunea de astăzi este transmisă prin internet. Avem procesele verbale din ședințele noastre din 8 ianuarie, 19 ianuarie, 21 și 22 ianuarie și dacă până la finele acestei întâlniri nu există obiecții, le considerăm a fi adoptate. Și în felul acesta ajungem la punctul 4 al ordinii de zi și înainte de a trece la punctul 4 vreau să vă fac o comunicare tristă. Membrul danez al Curții de Conturi a decedat pe 1 februarie la Luxemburg. Domnul uh, Otpol uh, a împlinit vârsta de 66 de ani, l-am cunoscut foarte bine, ne-am întâlnit cu el și la Strasburg și am încercat împreună cu el să găsim o reformă a Uh, regulamentului bugetar uh, și uh, ne exprimăm tristețea în legătură cu acest deces exprimăm condoleanțe familiei și colegilor din Curtea de Conturi și vă rog să păstrăm un minut de reculegere. haben sich zu Ehren von Herrn Otto Ahob nicht Vă mulțumesc pentru acest minut de reculegere pentru domnul Otbor. Înainte de a trece la punctul 4, doresc să dau cuvântul colegii Ayala Sender. Vă rog. Ja. E, simplemente că... Aș dori doar să îți exprim mulțumiri pentru acest minut de reculegere pentru că și grupul nostru politic uh, l-a apreciat uh, foarte mult pe domnul Otbon. Mulțumesc foarte mult! Și pe noi ne-a impresionat foarte mult uh, vestea acestui deces. În legătură cu punctul 4, doresc să îl salut pe ministrul de finanțe Uh, domnul Janis uh, Rairs din Letonia uh, și domnul Lazaru ne va prezenta textul Consiliului în legătură cu descărcarea de gestiune. Domnule Ministru al Finanțelor, Ianis Rairs, aveți cuvântul. Cienējamā Greslers kundze. Vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă președintă. pildīt padomas pienākumus. Cred că acum vom putea beneficia de interpretare. A fost o mică problemă tehnică. Vă rog să începeți din nou. După cum am spus, stimați colegi, sunt foarte bucuros uh, că mă pot întâlni astăzi cu membrii acestei comisii, pentru că ne vom uh, prezenta recomandări uh, Comisiei pentru Buget în legătură cu descărcarea de gestiune pentru 2013. Aș dori să subliniez că noi acordăm o mare importanță respectării prevederilor legate de finanțare finanțarea uh, Uniunii Europene. Este important să avem un management uh, corect pentru că ne dorim uh, o reformare a acestei activități și de recrearea unui cadru în acest domeniu în Uniunea Europeană la modul general. Noi ținem seama de recomandările făcute din, de către um, Curtea um, gadās sniedz mums divējādu vēstījumu. No vienas spre de Conturi. Am primit un aviz pozitiv în legătură cu raportul anual în ce privește uh, cheltuielile administrative și uh, veniturile și comparând cu anul precedent, uh, partea de cheltuieli operaționale a fost mai degrabă stabilă. Pe de altă parte, Curtea de Conturi, în raportul său, a atras atenția asupra faptului că în legătură cu uh, multe din plățile care trebuie să fie efectuate din uh, bugetul european, încă a existat o rată de erori destul de mare, 4,7% la nivelul anului 2013. Trebuie să verificăm corectitudinea tranzacțiilor financiare și din acest punct de vedere doresc să vă amintesc și estimarea curții de conturi că rata erorilor eh, de fapt nu se bazează pe eh, fraudare sau risipă a eh, banilor europeni în același timp, uh, Consiliul apreciază toate eforturile întreprinse în 2013 de către Comisie și de către statele membre pentru a implementa recomandările pe care Curtea de Conturi le-a făcut pentru anul precedent pentru a îmbunătăți uh, bilanțul uh, economic. A existat o creștere a plăților la nivelul 2013 13, inclusiv a plăților finale. Doamnelor și domnilor, pe 17 februarie, Consiliul ECOFIN a acceptat recomandarea pentru descărcarea de gestiune a Comisiei pentru anul 2013 și recomandarea ca agențiile descentralizate eh, să fie descărcate de eh, gestiune. Consiliul ține seama de o serie de elemente asupra cărora Comisia și agențiile trebuie să se concentreze. Ne așteptăm o îmbunătățire uh, de la un an la altul în uh, sistemul de management financiar și reducerea ratei erorilor. Aș vrea să mă refer la câteva elemente cheie în recomandările Consiliului, care constituie precondiții pentru uh, implementarea viitoare a bugetului european într-o manieră corectă. Și aș face următoarele trimiteri consolidarea sistemului de analiză și control, analize de calitate, uh, un echilibru între uh, costuri și uh, rata erorilor și corecții acolo unde sunt necesare pentru protejarea bugetului european, simplificarea regulilor, inclusiv la nivel național. Trebuie să um, avem în vedere protejarea resurselor Uniunii Europene și mai degrabă să creăm o valoare adăugată. Noua perioadă de programare 2014-2020 creează uh, oportunități de uh, a ne concentra pe rezultate și de evaluare a necesităților reale. Iar acum vă voi furniza câteva informații mai detaliate în baza recomandărilor Consiliului. După cum am spus, Consiliul apreciază avizul pozitiv al Curții de Conturi în ce privește um, cheltuielile administrative la nivelul anului 2013 și în același timp ne exprimăm regretul că nu a existat un audit corespunzător în toate domeniile și ca atare rata erorilor depășește 2%, deci este semnificativă atât în ce privește responsabilitățile partajate cât și responsabilitățile directe. Ca și în alți ani, sistemul uh, de uh, bilanț și control uh, a fost doar parțial corect în ce privește anumite tranzacții. Ca atare, Consiliul solicită Comisiei să coopereze mai strâns cu statele membre pentru a se concentra mai clar asupra unor probleme și pentru o mai bună eficiență a controlului, pentru a crea măsuri care să permită eliminarea eliminarea uh, riscului de eroare. Uh, este clar că programele uh, sunt complicate, dar tocmai de aceea trebuie să creăm un echilibru între costurile activității de auditare, de control și rezultatele acestei activități. În legătură cu elementele semnalate de Curtea de Conturi, în uh, majoritatea tranzacțiilor uh, în care s-a constatat și o rată de eroare, uh, nu a existat suficiente informații pentru a detecta aceste erori. Consiliul atrage atenția asupra faptului că principalele elemente care permit evitarea erorilor sunt măsuri administrative și uh, structuri funcționale legate de uh, structura auditului în diversele instituții și diversele state. Comisia trebuie să protejeze în continuare bugetul european să uh, prevadă măsuri de corecție și recomandări pentru statele membre pentru a reduce rata erorilor pe viitor. Este esențial uh, să reținem uh, că există încă probleme în câteva sectoare, dar sunt probleme mai degrabă de natură orizontală în diversele state membre. Încă ă, în ce privește achizițiile publice trebuie întreprinse multe, ă, mai ales în ce privește managementul partajat, unde se aplică regulile naționale. De aceea este necesar să simplificăm în continuare ă, procedurile de achiziții publice pentru a evita povere administrative suplimentare. Consiliul atrage atenția Comisiei că este nevoie de o asistență tehnică suficientă, având în vedere și diversele uh, de, regulamente reformate în ce privește achizițiile publice. În anumite domenii, uh, rata erorilor și riscul de eroare um, sunt mai ridicate datorită unor reglementări legale foarte complicate. Ca atare este esențial să se simplifice regulile care se aplică. Cunoaștem faptul că deja la nivelul Comisiei au fost implementate noi reguli, posibilități de plată simplificate, iar Curtea de Conturi deja a evaluat pozitiv aceste formule și uh, influența lor în, în ce privește uh, o mai mare corectitudine. În anul 2013, Curtea de Conturi a acordat o atenție specială recomandărilor situația în ce privește instrumentele financiare. Trebuie să se îmbunătățească și Comisia trebuie să evalueze uh, cauzele erorilor. Uh, trebuie să creăm și prin aceste instrumente financiare o valoare adăugată. În ce privește managementul bugetului, Consiliul este de părere că este nevoie de o informare clară, cuprinzătoare și uh, făcută la timp în ce privește și uh, creditele de plată. Uh, trebuie să existe uh, o evaluare corectă a uh, necesarului uh, și în ce privește aceste credite. Uh, Uh, trebuie să fie cunoscute uh, și uh, impactul asupra volumului plăților care urmează să fie efectuat în perioada 2007-2013 în execuția bugetară s-a acordat o atenție deosebită absorpției banilor europeni și nu neapărat a valorii adăugate pe care ei îi creează. Eu sunt însă mulțumit de faptul că noi am reușit să învățăm din greșelile făcute în această perioadă și în discuțiile care există legate de noua perioadă de programare, perioada 2014-2020, Comisia, Consiliul și Parlamentul European au acordat atenție deosebită creării unui cadru legal care să se bazeze pe rezultate și pe evaluarea acestor rezultate. Deci există o condiționalitate macroeconomică, prevederi ex ante, o legătură între diversele programe și obiectivele stabilite pentru perioada 2020. Sunt convins că uh, toate aceste demersuri vor permite o maximizare a uh, creării unei valori adăugate uh, din banii europeni. Consiliul este conștient că un efect pozitiv nu se poate crea peste noapte. Invităm Comisia să uh, raporteze cu regularitate în legătură cu rezultatele obținute, astfel ca aceste informații să uh, poată fi utilizate în negocierea uh, noului cadru financiar multianual privind bugetul european. În felul acesta pot fi făcute îmbunătățiri din mers. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare și pentru comunicarea ă, poziției Consiliului că dorește o descărcare de gestiune pentru Comisie. Și să știți că eu deja în calitate de raportoare am desfășurat o activitate analitică, dar ă, doresc să vă felicit pe dumneavoastră ca reprezentant al Letoniei, pentru că Letonia în statistica noastră nu apare nicăieri menționată la uh, cei care nu au avut uh, performanțele uh, scontate. Deci, vă felicit dar uh, poate că ar trebui să vedem și care sunt statele care au uh, performat mai puțin, uh, care sunt problemele și care sunt cauzele. Pentru că ne dorim o corecție a ratei erorilor și în ce privește cifrele, cea mai mare uh, corecție o avem pentru uh, Agenția de Plăți uh, Rurale din Marea Britanie, pentru că aici exista o rată de 7%, noi ne doream 5,6%. De asemenea, în Grecia au existat probleme de corecție au existat în Slovacia o rată a erorilor de 0% comunicată, dar ă, de fapt ă, Comisia ă, a dispus până la urmă ca 25% să fie prevăzut. Care este poziția președintelui Consiliului în legătură cu aceste probleme? Pentru că, până la urmă, trebuie adevărul este ceva concret și uh, aștept răspunsul dumneavoastră. Tātad, pirmkārt, gribētu atzīmēt, ka. În primul rând, dați-mi voie să vă comunic că Curtea de Conturi, în raportul său anual, nu se bazează pe controlul tranzacțiilor în cele 28 de state membre, ci pe un um, eșantion uh, selectat la întâmplare. Și probabil nu voi fi original când uh, vă voi spune că nici poziția Consiliului nu a fost uh, diferită în alte situații. Nu considerăm că arăta cu degetul o anumită țară ar fi abordare constructivă. În orice caz, în următoarea programă de, uh, perioadă de programare, <clears throat> există noi prevederi care trebuie implementate de toate statele membre. Asta înainte aprobării programelor individuale de acțiuni. Așadar, statele membre trebuie să furnizeze un plan, să prezinte rezultate tangibile și abia după aceea vor beneficia de finanțare. Atunci când efectuăm analize, nu putem compara state membre diferite. Estimările se bazează pe cifre diferite, pe diferite puncte de ieșire. Deci nu se poate face o comparație. Uh, noi credem în continuare că solidaritatea între statele membre trebuie să persiste și noi vom încerca să implementăm acele măsuri și activități care să ajute toate statele membre să-și îmbunătățească eficiența cheltuielilor. Dacă vorbim de descărcarea de gestiune pentru bugetul lui 2013, avem de-a face cu ultimul an din perioada de programare iar din 2014 a demarat următoarea perioadă de programare, vor trebui aplicate alte reguli mai stricte, iar acesta reprezintă obiectivul nostru comun. Așa ne-am pregătit pentru această nouă perioadă de programare, inclusiv prin prevederile exante, care au fost elaborate în colaborare în colaborarea dintre Parlamentul European și Consiliu. Deci vor exista măsuri uh, mai stricte care se vor aplica tuturor statelor membre. Mulțumesc. Îmi pare rău, uh, trebuie totuși să revin cum anume vă propuneți să rezolvați problemele dacă nu le enunțați și nu mă refer aici la a arăta cu degetul pe cineva, ci a le concretiza, pentru că acest lucru îl așteaptă și alegătorii noștri din partea noastră. Sigur că nu pune nimeni sub semnul întrebării solidaritatea dar nu putem fi solidari cu cei care cheltuie banii într-o manieră care nu corespunde reglementărilor și aș fi recunoscătoare dacă ați putea aprofunda această chestiune. Deja în introducerea mea spuneam că rata de eroare care depășește 2%, în speță 4,7%, nu uh, înseamnă că ar trebui să avem de-a face cu fraudă sau înșelăciune. Pentru că aici uh, intervine Olaf și se face o, o anchetă. Misiunea noastră, în schimb, este de a elabora un sistem comun pentru absorpția fondurilor, obiectivul fiind acela de a minimaliza riscul de eroare. Eu cred că obiectivele sunt uh, diferite, au fost modificate în mod drastic și aceste noi reglementări sunt convins că vor veni cu rezultate pozitive. Totuși trebuie să mai adaug o observație. Asta este ce auzim uh, de fiecare dată în Comisia de Control Bugetar. Aș dori să îl salut și pe domnul comisar Medias, care o reprezintă astăzi pe doamna comisar Gheorgheva, care nu a putut fi prezentă. Acum, dat fiind faptul că uh, domnul ministru de finanțe trebuie să plece la ora 16, v-aș propune să dăm cuvântul colegilor noștri pentru a putea avea o dezbatere. Începem cu domnul domnul Mödas. Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor. Aș dori să încep prin a mulțumi președinției și Consiliului pentru recomandările echilibrate pe care le-au formulat. Acestea atestă progresele făcute în îmbunătățirea cheltuirii banilor europeni și oferă o prognoză cuprinzătoare a provocărilor uh, care ne așteaptă. Fie că e vorba de comisie sau de alți actori uh, care sunt implicați în uh, execuția bugetară sau în controlul acestuia. Permiteți-mi însă să încep cu bugetul Uniunii. Mă bucură faptul că Consiliul susține poziția Uh, comisiei atunci când este vorba de recuperări, care sunt necesare pentru protejarea bugetului și pentru aplicarea strictă a suspendărilor și a întreruperilor de plăți, care astfel să prevină erori uh, la bugetul Uniunii. Comisia își dorește ca bugetul Uniunii să fie cheltuit în așa fel încât obiectivele stabilite să poată fi realizate, într-adevăr. În același timp, trebuie să ne gândim la contribuabilul european, care se așteaptă de la noi să protejăm în mod adecvat bugetul Uniunii de cheltuieli ocazionate cu încălcarea reglementărilor europene. Cred că prin simplificare se poate ajunge la o rată mai mică de eroare. Observ din raportul Curții de Conturi și din raportul Parlamentului European și din poziția Consiliului că această complexitate a reglementărilor reprezintă o sursă de eroare. Prin urmare, utilizarea unor opțiuni simplificate în ceea ce privește costurile, um, cotele forfetare pentru costuri indirecte și eu răspund personal de cercetare și inovare și știu uh, care a fost contribuția Parlamentului și știu că și doamna Gresle uh, a avut un rol important în ceea ce privește introducerea unor simplificări. Deci, simplificarea poate duce la mai puține erori, asta în special pentru cei care trebuie să pună în aplicare reglementările. Acum, la începutul acestui nou cadru financiar multianual, trebuie să ne asigurăm că măsurile de simplificare în special acolo unde acestea sunt uh, opționale, sunt într-adevăr folosite la maxim. Vedem care este povara asupra beneficiarilor finali și a administrației, ceea ce ne aduce uh, și la chestiunea importanței controlelor naționale. Curtea de control Europeană estimează că nivelul de eroare se păstrează în continuare la circa 4,7% pentru bugetul european per ansamblu. Iar unul din punctele slabe detectate de Curtea de Conturi se referă la eficacitatea sistemelor de management și control de la nivel național. Curtea consideră că autoritățile naționale au dispus de informații suficiente pentru a preveni, detecta și corecta o serie întreagă de erori înainte de a declara aceste cheltuieli Comisiei. Dacă toate informațiile disponibile ar fi fost folosite pentru corectarea erorilor, atunci nivelul estimat de eroare ar fi putut fi redus în mod substanțial în toate domeniile cu management partajat. De aceea, trebuie să analizăm în mai mare detaliu sursa acestor probleme. Vă pot asigura de toată susținerea noastră în ceea ce privește implementarea recomandărilor Comisiei uh, uh, Consiliului în această privință. În plus, Comisia își va intensifica măsurile de informare și uh, instruire pentru statele membre, în special uh, vis-a-vis uh, vis, de cei care răspund de nivel controlele la primul nivel. În acest sens, Comisia a actualizat de curând liniile directe cu privire la eligibilitate și achiziție publice și va facilita seminarii pentru uh, o mai bună înțelegere a acestor chestiuni de către actorii relevanți. Comisia își dorește să execute un buget care să vizeze rezultate concrete. Doamna vice președinte a Comisiei Gheorgheva a spus în această privință că și-ar dori ca performanțele programelor europene să constituie cel de-al doilea pilon al procedurii de descărcare bugetară. Comisia este de acord cu recomandarea Consiliului cum că noul cadru financiar multianual reprezintă o oportunitate pentru îmbunătățirea calității cheltuielilor. Dar și aici uh, multe depind de autoritățile naționale în ceea ce privește selectarea proiectelor de la nivel național. Cu cât sunt mai bune calitativ aceste programe și cu cât sunt mai bine implementate, cu atât vom obține rezultate mai bune. Trebuie să îmbunătățim aceste domenii pentru a putea demonstra mereu cetățenilor care este valoarea adăugată a programelor și proiectelor europene. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul colegul nostru Savama. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule ministru Reas, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și pentru faptul că mi-ați dat un exemplu și anume în ceea ce privește folosirea limbii materne, ceea ce voi face acum. Eu sunt în această comisie de trei ani, dar uh, mă simt, așa cum spunea și doamna președinte, când uh, observa că aceleași cuvinte le auzim de 10 ani. Și de aceea aș dori să revin încă o dată la întrebarea pe care v-a adresat-o doamna președinte. Ați atras atenția asupra măsurilor agricole directe, susținerea directă, dezvoltarea rurală, politica în domeniul mediului, politica regională. Consiliul solicită statelor membre să aplice și să introducă, de fapt, sisteme îmbunătățite în ceea ce privește um, managementul și controlul astfel încât să fie evitate erorile. Și, sigur, și raportul cost-beneficiu al acestor controle ar trebui să fie unul echilibrat. Știm că acest raport nu este unul pozitiv, Uh, și nu știm de ce. Nu vom reuși să avem o îmbunătățire a situației dacă nu vom vorbi concret pe cifre, să vedem ce se poate corecta. Poate că ar trebui să vedem dacă state membre au prezentat poate cifre greșite, deși dispun de cele corecte. Deci va trebui ca să schimbăm uh, abordarea în mod fundamental în ceea ce privește modalitatea în care verificăm aceste erori și factorii care stau la baza acestor erori. Domnule președinte al Consiliului, vă rog, aveți cuvânt. Jā, nu, nav viegls eh, darbs un uzdevums atskaitīties par iepriekšējo plānu. Desigur că această misiune nu este ușoară, este foarte dificil să faci un raport cu privire la anterioara perioadă de programare și să spui cum anume vor fi evitate greșelile în viitoarea perioadă de programare care nu a demarat încă. Vă spun însă următorul lucru. Ministerul Leton de Finanțe are o experiență de patru ani în această privință și toate recomandările și toate normele au fost adoptate pentru noua perioadă de programare 2014-2020 care constituie un cadru foarte responsabil în Letonia, rata de eroare este de circa 1% și am reușit să uh, reducem numărul instituțiilor responsabile de la 7 la 1. De asemenea, am dat curs uh, orientărilor, linilor directoare elaborate de Parlamentul European cu privire la reglementările ex ante am uh, elaborat și proceduri uh, pentru elaborarea planificărilor care să ne permită să măsurăm și rezultatele obținute. În această perioadă de șapte ani, credem că este important să se creeze un sistem pentru suspendarea și întreruperea plăților, pentru că acest lucru va uh, veni cu un plus de disciplină pentru statele membre. De asemenea, susținem și noul mecanism de corecție, pentru că în perioada anterioară de programare, mecanismul era următorul. La cheltuieli nejustificate, finanțarea din respectivul program putea fi realocată pe alte programe. În actualele condiții, statul membru respectiv va pierde banii respectiv, deci nu vor mai putea fi uh, Uh, făcute astfel de realocări. Deci va fi un stimulent în plus pentru corectitudine. În plus, Consiliul și Comisia au îmbunătățit regulile cu privire la achizițiile publice și uh, statele membre vor trebui să le pună în aplicare până în primăvara anului 2017. Cred că va fi un pas în plus pentru reducerea ratei de eroare potențiale, pentru că această bază legislativă va oferi uh, soluții la problemele pe care le-am uh, detectat în uh, perioada de programare anterioară. Eu, optimismul meu se bazează pe experiența țării mele, pentru că noi am reușit să utilizăm și să aplicăm regulile europene pentru a îmbunătăți situația și credem că un sistem cu o bună supraveghere va putea schimba și direcția în care funcționează un stat membru. În Letonia, ecourile au fost bune pentru nouă perioadă de programare în ceea ce privește reglementările adoptate cu ajutorul dumneavoastră, doamna Ayala Sender. Sí, muchas gracias, <clears throat> presidenta, y doy la bienvenida. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să urez uh, bun venit uh, domnului ministru, bun venit la comisia noastră. Îmi pun o serie de întrebări legate de propunerile făcute de Consiliu. Înainte de toate, în ceea ce privește gestiunea partajată, spuneți că există o serie de eșecuri înregistrate în fiecare an. Bănuiesc însă că lucrurile se îmbunătățesc, că stăm acum mai bine, avem o uh, nouă uh, propunere, noile reglementări pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020. Se constată deja o ameliorare nu mai vorbim despre simpla contabilitate, e vorba de uh, o serie de o serie întreagă de cerințe care trebuie respectate și nu în ultimul rând trebuie să fim transparenți față de alegătorii noștri. În ceea ce privește achizițiile publice, spuneați că vă doriți o îmbunătățire prin publicarea unor orientări, dar nu vă doriți uh, adoptarea unui regulament valabil peste tot în Europa, pentru că acele orientări pe care le menționați ar putea fi uh, puse în aplicare și respectate de toată lumea. Dar eu cred că ar trebui să ne gândim la o armonizare mai profundă și obligatorie. Trebuie să spun de asemenea că după episodul uh, britanic în legătură cu veniturile și capitolul 2, mi s-a pus întrebarea ce o să facem noi la nivel european pentru a ameliora situația, pentru că în uh, raportul Curții de Conturi uh, se spune că veniturile din uh, TVA nu sunt bine uh, gestionate de către statele membre. De aceea cred că din când în când Consiliul ar trebui să-și uh, asume și anumite uh, erori. Trebuie să îmbunătățim ansamblul sistemului, însă înainte de a porni la lucru trebuie să uh, recunoaștem faptul că anumite state membre nu își uh, fac treaba așa cum trebuie. În ceea ce privește angajamentele de plată, îmi dau seama că suntem acum pe cale să reducem aceste angajamente pentru a ne uh, achita uh, plățile angajate, dar trebuie să recunoaștem și că faptul a greș, că Consiliul a greșit și că trebuie să ia anumite măsuri. Trebuie să recunoaștem că bugetul european este unul plurianual, nu trebuie să aplicăm uh, uh raportul uh, credit de angajament, credit de plată în fiecare an la fel. Trebuie să recunoaștem că există un uh, fenomen de accelerare care duce și la aglomerarea problemelor apărute în sistem. Vorbim de aici despre descărcarea Consiliului, dar eu mă ocup și de descărcarea uh, bugetară a altor entități și de aceea v-aș întreba ce credeți despre scrisoarea trimisă de către secretarul general al Consiliului care uh, arată că totuși Consiliul dă dovadă de o anumită deschidere. Consiliul însă ar fi gata să organizeze un uh, dialog uh, cu Parlamentul în care să spunem lucrurilor pe nume, în care să răspundem la anumite la anumite întrebări, putem organiza un grup de lucru? Sunteți gata în calitate de președinte să colaborați cu Parlamentul și să vă dovediți mai proactivi? Da, vorbim de rata de eroare în uh, achizițiile publice. Deja m-am referit la acest lucru în deschidere și răspunzând unei întrebări apoi. Cred că noul regulament, noile prevederi vor contribui la rectificarea lor. În uh, raportul pe care l-am pregătit și noi am pregătit recomandări pentru comisie în sensul utilizării mai ample a asistenței tehnice pentru a ne asigura că uh, avem o absorpție mai bună a fondurilor uh, europene. Acum, în ceea ce privește lipsa acestor alocări, credite de plată, uh, acesta era unul, una dintre problemele cu care m-am confruntat uh, atunci când am început să lucrez aici, în noiembrie 2014, atunci când m-am familiarizat cu peisajul după cum știți, atunci s-a format un nou guvern în uh, Letonia și printre prioritățile mele atunci când am uh, început să studiez documentele președinției, am înțeles că se ajunsese la un acord între Comisie, Consiliu și Parlament în legătură cu nevoia de a reduce deficitul Uh, angajamentelor de plată. Acest uh, lucru s-a discutat în cadrul unor uh, negocieri tripartite. Acum așteptăm un plan din partea Comisiei și ne dorim o cooperare constructivă cu Parlamentul și cu Comisia pentru a lua măsuri eficiente și pentru a pune la timp în aplicare acest plan. Tātad, jautājums arī bija. Acum, sigur, a mai fost o întrebare în legătură cu faptul că anumite state membre au uh, o rată mai mare a erorii. Sigur că aici uh, intervine mecanismul uh, gestiunii partajate. Noi regretăm faptul că nivelul de eroare a rămas atât de ridicat și asta ține, în primul rând, cum vă spuneam, de uh, grupurile de proiect uh, ce s-au, s-au ocupat de mecanismul gestionării partajate. Trebuie să discutăm însă aici uh, imaginea de ansamblu. 2013, cum vă spuneam, este ultimul an al perioadei anterioare de programare și am observat că au fost anumite presiuni pentru absorbirea finanțării din partea tuturor uh, instituțiilor. Plățile au trebuit să fie utilizate până la finalul perioadei de programare și cred că o astfel de atitudine este acum combătută de noile uh, reglementări care se concentrează mai mult pe rezultate decât pe, uh, pe cheltuirea banilor. Acest tip de presiune nu va mai exista și riscul, deci, Uh, rezultat uh, nu va mai contribui la creșterea ratei de risc. Dar, cum vă spuneam, trebuie să rămânem obiectivi, să ținem cont de aceste uh, lucruri. Perioada de programare până în 2013 s-a încheiat, rata de eroare este încă mai redusă decât înainte, mai ales dacă ținem cont de faptul că au trebuit uh, cheltuiți mai mulți bani și uh, dacă vă aduceți aminte, uh, sau ați făcut referire la grupul de înalt nivel al domnului Monti, în ultimele săptămâni la Consiliul Ecofin l-am ascultat pe domnul Monti prezentând uh, raportul uh, intermediar privind activitatea acestui grup și vom analiza toate propunerile pe care acest grup le-a făcut. Am primit de asemenea de la dânsul uh, informații conform cărora ar dori să organizeze o conferință pe această temă. Dorește să găzduiască această conferință să o modereze și să vorbească despre răspunderea de administrare a fondurilor. Sigur că probabil această conferință va fi găzduită de sediul Parlamentului și va avea loc undeva în aprilie sau uh, mai. Nu știu mai multe detalii acum. Dacă aș ști, vi le-aș spune. S-a mai pus o întrebare cu privire la dialogul dintre Parlament și Consiliu în legătură cu descărcarea bugetară. Consiliul este de acord cu Parlamentul că ar trebui să avem acces la tot, toate tipurile de informații financiare și uh, că acest lucru ne-ar permite să ne îndeplinim sarcinile ce, țin, uh, ce ne revin în cadrul uh, descărcării bugetare. Consiliul a propus în repetate rânduri o cooperare aprofundată și oficializat, formalizată în acest uh, sens. Am început să elaborăm o listă de documente care să fie puse la dispoziția ambelor părți. În rezoluția din 23 octombrie s-a făcut trimitere și la un modus vivendi, un fel de listă de documente pe care ar trebui să le uh, schimbăm între noi, după care să ne întâlnim, reprezentanții ai Consiliului și ai Parlamentului, pentru a discuta această listă de o manieră uh, responsabilă și ținând cont de atribuțiile fiecăruia în acest uh, sens. Parlament. Acest Parlament Ehm, în continuare eh, are o problemă în legătură cu controlul guvernamental. Colegul Toirer, următoarea intervenție. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Înainte de toate, Stimate domnule ministru de finanțe și din numele grupului liberal doresc să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră de astăzi în mijlocul colegilor de la Comisia de Control Bugetar pentru a ne vorbi despre poziția Consiliului vis-a-vis -vis de descărcarea de gestiune a Comisiei. Am două întrebări. Prima este legată și de spusele colegei Ayala Sender în legătură cu descărcarea de gestiune a Consiliului Conform tratatului de la Lisabona, lucrurile stau în felul următor. Consiliul face o recomandare în legătură cu descărcarea de gestiune a bugetului, iar Parlamentul European execută această descărcare de gestiune. Este o diferență între o recomandare și o decizie de descărcare de gestiune. Ca atare, poziția pe care se baza Consiliul până acum, una de reciprocitate, nu este una simetrică, ci este mai degrabă o reciprocitate asimetrică. În acest context, ne interesează punctul dumneavoastră de vedere în calitate de membru al conducerii letone, președinției letone. Uh, Uh, sunteți de aceeași părere ca Parlamentul European că toate bugetele publice uh, să uh, fie controlate de către parlamentarii care au fost aleși direct. Și cea de-a doua întrebare. Consiliul recomandă descărcarea de gestiune sau nu? Acestea sunt întrebările mele legate de bugetul Consiliului. În ce privește formularea din recomandarea Consiliului privind descărcarea de gestiune, dumneavoastră invitați Comisia să întreprindă măsuri care să reducă rata erorilor. În același timp, însă, recunoașteți că aveți unele îngrijorări în legătură cu implementarea și transpunerea în practică de către statele membre a acestei recomandări, uh, având în vedere uh, competențele partajate. Dar și pentru a ne forma noi o opinie în Parlamentul European, aș vrea să știu cum curg discuțiile la nivelul Consiliului pentru că um, impresia noastră este, dacă citim aceste documente, că dumneavoastră adresați o invitație comisiei să întreprindă ceva, dar într-o a doua propoziție, de fapt, spuneți că, de fapt, Curtea de conturi atrage atenția asupra faptului că statele membre uh, ele însele ar fi putut să acționeze. Păi, ă, de fapt, ă, reprezentanții executivului din statele membre ă, se întâlnesc la nivelul Consiliului. Deci, cum decurg discuțiile la nivelul întâlnirilor din Consiliu? Pentru că există și state membre care de mulți ani de fapt înregistrează rate de eroare mai ridicate decât alte state. Um, nu este chiar uh, un sistem uh, tip benchmarking, uh, dar noi am obținut informații și din partea Comisiei în legătură cu anumite regiuni care întotdeauna sunt aceleași care înregistrează erori. Deci am vrea să putem să ne formăm și noi o opinie mai clară în legătură cu modul în care operează Consiliul cu aceste, aceste probleme și uh, ce ne recomandați pentru ca uh, noi uh, să ne asumăm până la urmă competențele democratice care ne revin pentru că există și acele declarații naționale de management care sunt semnate până la urmă de către miniștrii de finanțe sunt un fel de dare de seamă politică și o responsabilitate politică pe care miniștrii și-o asumă vis-a-vis -vis de aceste probleme. Deci, de la nivelul președinției letone, cum uh, priviți dumneavoastră această propunere legată de declarațiile de gestiune naționale? Domnule președinte, aveți cuvântul. Tātad par šīm te am să încep. Am să încep cu declarațiile de administrare pe plan național. Consiliul nu sprijină acest, introducerea acestor declarații pentru că Curtea de Conturi a fost și ea destul de sceptică cu privire la aceste declarații privind rata de eroare. Unele state au ales să furnizeze aceste declarații, dar nu se poate spune că sunt tocmai statele membre în care rata de eroare este mică. În alte state membre care au o administrație descentralizată sau o structură federală, este practic imposibil de introdus o astfel de declarație de gestiune. Deci poate că nu aceasta este cea mai bună soluție. Aș vrea să vă reamintesc de asemenea de legislația adoptată atunci când am elaborat acest nou program. Un program complet diferit față de precedentul, care era orientat mai ales pe cheltuirea integrală a fondurilor. Noul program se bazează pe urmărirea rezultatelor. Și asta înseamnă că vom utiliza din partea Comisiei, din partea Consiliului sau Parlamentului toate măsurile care vor duce la reducerea ratei de eroare. De aceea sunt foarte optimist cu privire la cooperarea între cele trei instituții pentru că el au lucrat foarte bine împreună la elaborarea reglementărilor pentru noua perioadă de programare. Nu știu uh, ce se va întâmpla cu 2014, pentru că deja a început noua perioadă de programare. Uh, unele plăți sunt deja angajate, însă vom vedea în anii următori uh, ceea ce arată deja unele tendințe actuale. În comparație cu trecutul, există deci tendința ca această rată de eroare să se reducă. Tot în legătură cu 2013 v-am spus deja că au fost uh, plăți duble față de anul precedent și uh, totuși, chiar și în aceste condiții, rata de eroare a fost uh, una redusă. Cât privește posibilitatea evitării acestor erori, 25 de state membre au uh, aprobat deja săptămâna trecută uh, set de măsuri Dacă vorbim despre descărcarea bugetară a Consiliului, noi sprijinim toate controlele cuvenite asupra tuturor uh, bugetelor, inclusiv al Comisiei, a Consiliului sau Parlamentului. Nu avem nimic de ascuns și cred că atitudinea Parlamentului European este aceeași, chiar și în ceea ce privește managementul financiar. Curtea de conturi nu a descoperit erori grave în uh, executarea, în execuția bugetară a Parlamentului sau Consiliului. sau alte neregularități uh, ce țin de anumite tranzacții. Consiliul respectă integral tratatele europene care stabilesc foarte clar răspunderile fiecare instituții, atribuțiile și răspunderile. Parlamentul European este ordonator de credite, dar se ocupă de descărcarea bugetară a Comisiei, nu și a altor instituții, iar Consiliul trebuie să furnizeze Parlamentului toate informațiile necesare pentru acordarea acestor descărcări bugetare în conformitate cu articolul 319 din tratat. Acum, în conformitate cu acest uh, articol, Consiliul nu are niciun fel de alte atribuții. Uh, thank you, Chair. It's, uh, it's gone four o'clock, so I'll try and... Mulțumesc, doamna președinte. E deja ora 4, însă încerc să fiu concis. Două întrebări scurte și am să mă întorc la răspunderea statelor membre în ceea ce privește această rată de eroare, care s-a mai discutat. Domnule ministru, în contribuția noastră ați arătat că în majoritatea cazurilor statele membre uh, dețin informațiile care le-ar fi permis să detecteze erorile. De ce credeți că aceste state membre nu au folosit informațiile pentru a detecta erorile care uneori sunt uh, evidente? În al doilea rând, a doua întrebare, adică înțeleg că nu doriți să arătați cu pe nimeni cu degetul dintre statele membre, dar principalele probleme ce țin de rata de eroare sunt chestiuni orizontale și atunci întrebarea este, credeți că statele membre își doresc să lucreze împreună pentru a identifica bune practici și să colaboreze cu Comisia pentru a uh, răspândi aceste bune practici pentru a uh, scădea și mai mult rata erorii. Consiliul poate discuta la, la, um, cu statele membre aceste uh, orientări ce pot rezulta pentru a reduce pe mai departe rata de eroare? Uh, uh, vă mulțumesc pentru aceste întrebări. În legătură cu prima întrebare am să vă răspund în felul următor. Nu pot să discut, desigur, fiecare caz uh, în uh, detaliu. Sunt uh, diferențe și asemănări între statele membre, dar în ceea ce privește bunele practici, vă pot spune că acest tip de exercițiu deja se desfășoară între statele membre. Știu din exemplul propriei mele țări că oficialii noștri chiar uh, cer uh, la întâlniri și conferințe astfel de bune practici. Îi preocupă foarte mult scăderea ratei de eroare. Oficialii ministeriali participă chiar la uh, sesiuni de pregătire profesională în alte state membre unde au loc aceste schimburi de bune practici, sigur că s-ar putea coordona mai bine acest proces de uh, Uh, schimburi de bune practici. Am uh, inclus acest lucru și în recomandările noastre. Am cerut comisiei să furnizeze asistență tehnică pentru acest tip de întâlniri. Domnule președinte al Consiliului, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, pentru prezentarea uh, punctului dumneavoastră de vedere în legătură cu acest raport. În calitate de autoare acestui raport, uh, Vreau să vă spun că noi am constatat că există o legislație în anumite state membre care se referă la conflictele de interese. Când uh, membrii ai guvernului uh, sunt și uh, proprietarii unor societăți și în același timp ei au în ce privește managementul uh, Uh, și controlul banilor o funcție importantă. Asemenea, probleme legate de conflictul de interese cred că ar trebui să fie elucidate pentru că ele constituie un risc și este și în interesul Consiliului să rezolve această problemă. Mulțumesc că așteptăm cu interes următoarea întâlnire și sperăm că veți participa și la dezbaterea privind descărcarea de gestiune. Vă mulțumesc foarte mult! Eh, eh, Mulțumesc, eh, doamnă președintă. Am spus deja că există o dată prevăzută pentru dezbaterea privind descărcarea de gestiune, pentru că vreau să particip și sper să avem o colaborare foarte rotnică de aici înainte pentru a putea reduce rata erorilor și a îmbunătăți lucrurile la modul general. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Thanks a lot. Continuăm cu ordinea de zi și trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Prezentarea raportului meu Aș dori să spun câteva lucruri în legătură cu acest raport. Este vorba despre cât de demne de încredere sunt datele din partea statelor membre. Um, în contextul celor discutate de noi, ne gândim la corecțiile financiare, inclusiv la Direcție Generale pe um, probleme agrare, pentru că um, aici există și problema uh, banilor în uh, gestiune partajată. Dacă nu ne putem baza pe datele furnizate din uh, statele membre, rapoartele anuale ale directorilor generali până la urmă sunt afectate ca și raportul de sinteză. Deci uh, eu cunosc rezervele pe care directorii generali le au în ce privește managementul partajat. La punctele 1 până la 3 este vorba despre sume la nivelul de miliarde de euro și cred că uh, ar trebui să controlăm modul în care acești bani sunt cheltuiți. Ceea ce face și Comisia. În ce privește veniturile, am o rezervă în legătură cu uh, contribuțiile uh, din bugetele naționale, pentru că cred că și aici trebuie să avem un plan de acțiune. Este punctul 47 din rezoluție. În ce privește instrumentele financiare care în pachetul programului Juncker uh, au un rol important, punctul 25, vedeți și dumneavoastră cum stau lucrurile. În ce privește dezvoltarea rurală avem 443 uh, uh, de uh, milioane de euro, dar uh, Uh, există uh, până acum uh, probleme băncile au primit 120 de miliarde de euro, dar nici un ban încă nu a fost plătit. În ce privește corecțiile financiare, cred că aici Comisia a desfășurat o activitate bună, dar în legătură cu repartizarea banilor pe ani avem probleme pentru că unele proceduri au fost foarte anevoioase, îndelungate, mai ales în domeniul agrar analizez și statele membre în baza documentelor Curții de Conturi pentru perioada 2007-2013. Deci care sunt statele membre care, mai ales în ce privește Fondul pentru Agricultură și Fondul pentru Dezvoltare Regională, au creat probleme, inclusiv în ce privește conflictele de interese la punctul 40 și punctul 26. Vedeți niște trimiteri, iar în legătură cu politica agrară, iarăși în contextul lipsei de uh, încredere în datele furnizate, Uh, vedeți că există uh, și aici o rată de eroare destul de uh, ridicată în pilonul 1, mai ales în domeniul regional. În ce privește echipele speciale de acțiune pentru Grecia, de pildă, am analizat ce s-a întreprins la punctul 118, găsiți acest lucru. Am mai analizat și Problema șomajului în rândul tinerilor și problema romilor. Există aici două aliniate pentru că uh, sunt importante în Uniunea Europeană și nu cred că trebuie să trecem sub tăcere aceste probleme. La punctele 130 și 131 găsiți aceste trimiteri. Dispunem de prea puține date în legătură cu modul în care banii uh, au fost gospodăriți. Nu știm exact uh, ce sume au fost puse la dispoziție pentru integrarea romilor în țările de origine. În ce privește problematica cercetării, eu cred că uh, nu trebuie să neglijăm acest domeniu. Aici cerem um, uh, să la punctul 182 să avem niște trimite precise. Asistența externă. Aici cred că uh, rezerva uh, generală a directorului general DEFCO um, este mm, uh, și pentru noi o preocupare, pentru că ce privește Direcția Generală Extindere, să plătească de la început, prin prefinanțare 100% un proiect uh, pentru ca după aceea să retragă, să recupereze niște bani, iar prin aceste uh, recuperări să creeze uh, o impresie proastă în legătură cu justificarea plății inițiale. Deci aici eu cred că uh, nu s-a respectat uh, intenția de principiu a regulamentului bugetar european. În legătură cu Ucraina, punctele 161 până la 164, la întrebările 166 și 167 uh, avem niște îngrijorări care ar trebui să fie până la urmă elucidate. Aici este vorba despre uh, fraudă uh, la punctul 168 și Uniunea Europeană a prezentat două liste diferite uh, cu uh, persoanele care urmau să uh, fie plătite uh, și atât Regatul Unit cât și Banca Mondială au știut despre fraudarea banilor cu legătură cu cele două bănci de date uh, în care au fost introduse și persoane fictive. Uh, au avut informații, dar nu uh, le-au transmis și Uniunii Europene. Eu cred că trebuie analizat. Punctul 160 se referă la organizație legată de un uh, management, grupul de management național. Se pare că este de fapt o firmă a unei persoane private, fără personalitate juridică, dar care a primit 130 de milioane de euro și cred că și acest lucru trebuie să-l analizăm. În ce privește condițiile de muncă ale OLAF și ale uh, grupului de uh, administrare, punctul 193 merită o analiză, de asemenea punctele 194 până la 199 se referă la problemele administrative și la regulamentul privind personalul, problema um, timpului liber și um, um a costurilor este analizată. Uh, la 100 în legătură cu articolul 318 uh, de evaluare, um, cred că uh, prevederile nu ne servesc în clipa de față. Noi trebuie să vedem și ce s-a uh, realizat cu banii europeni, um, inclusiv în perspectiva strategiei Europa 2020. Și cred că um, nu este folositor să nu ținem seama de indicator atunci când rezultatul nu este cel scontat. Cred că toate direcțiile generale uh, uh, respectă indicatorii, doar secretariatul general uh, le neglijează. Eu cred că și în raportul privind creșterea economică și ocuparea forței de muncă va trebui să analizăm acești indicatori. Deci asta doream să spun în legătură cu acest raport. Dacă dorește cineva să intervină, poate comisia Domnule comisar, aveți cuvântul. Dear Chairwoman and, uh... Doamnă președintă și doamnă raportor în același timp, stimați uh, deputați din această comisie și stimați membrii Curții de Conturi. Astăzi sunt aici pentru a o reprezenta Comisia numele vicepreședintei Georgieva. Însă am fost prezent aici în ianuarie în persoană proprie pentru descărcarea care vizează domeniul meu. Și la acea audiere am avut ocazia să discutăm chestiunile critice pe care, care ne-au fost aduse la cunoștință de către Curtea de Conturi în raportul special pe 2013. Raportul de descărcare reprezintă un exercițiu aprofundat de dare de seamă pe care Comisia îl ia foarte în serios. Rata de eroare sau creșterea acesteia a fost oarecum stopată, chiar dacă se menține în continuare la 4,7% și Comisia se angajează să uh, urmeze în continuare această cale prin mecanisme îmbunătățite. Mm. Comisia de asemenea consideră că proiectul de raport de descărcare reprezintă un document echilibrat. Recomandările de aici reflectă punctele slabe detectate de Curtea de Conturi și uh, solicită măsuri pentru îmbunătățirea gestiunii. Noi salutăm recomandările uh, Uh, formulat de această comisie către Comisia Europeană pentru protejarea capacităților și fondurilor europene. Salutăm vasta majoritate a recomandărilor care se reflectă în această rezoluție de descărcare. Comisia se angajează să implementeze aceste recomandări pentru a aborda în mod efectiv problemele identificate. Așa cum s-a procedat și în trecut, în momentul de față se elaborează o adresă pe care o veți primi în curând, în care se explică poziția Comisiei vis-a-vis de multiplele puncte pe care le-ați ridicat în discuție. Doamna vicepreședinte Georgieva va participa la următoarea reuniune CONT pe 24 martie, dacă nu mă înșel, pentru a detalia poziția Comisiei și a vă da un răspuns mai detaliat. Permiteți-mi însă să mă refer la șase domenii în această primă reacție a noastră. În ceea ce privește capacitatea de corecție, sistemele de control, performanțe, apoi în al patrulea rând aș dori să mă refer la simplificare, în al cincelea rând aș dori să mă refer la disciplina bugetară și în final la politicile interne pe care le cunosc cel mai bine. Doamna președinte, stimați deputați, una din problemele Nikkei o reprezintă capacitatea de corecție și rata de eroare reziduală. Așa cum vedem din raportul, proiectul de raport a doamnei Gresle la punctul 109, se spune că se susțin politicile Comisiei cu privire la întreruperea și suspendarea plăților. Așadar, Comisia este încurajată încurajată de această um, recomandare din raport în ceea ce privește întrebările și suspendările. Vom continua aceste politici atunci când apar dovezi cu privire la puncte slabe care persistă în sistemele de gestiune și control. De pildă, în domeniul coeziunii 2013, Comisia a demara 265 de cazuri noi de întrerupere, cu o valoare totală în jur de 5 miliarde de euro. În plus, Comisia a corectat sau a recuperat în 2013 3,5 miliarde de euro și în ultimii 5 ani nivelul corecțiilor financiare s-a situat la circa 2,2% în medie din totalul plăților. Așadar, dacă considerați volumul corecțiilor și a recuperărilor din uh, cursul anilor, veți constata că capacitatea de corecție a sistemului face în așa fel încât uh, o parte considerabilă din uh, rata de eroare estimată de curte de conturi urmează a fi de fapt recuperată și corectată în perioada următoare. Comisia ar dori să îmbunătățească raportările și calculele astfel încât uh, să se ajungă la valori mai mici a ratelor de eroare și a ratelor reziduale în special. Am să mă refer acum la consolidarea sistemului. În proiectul de raport îi se cere Comisiei să întărească aceste sisteme, în special cele care vizează gestiunea partajată. Pentru a aborda problemele actuale, Comisia colaborează cu autoritățile naționale, oferind uh, cursuri de instruire și stabilind uh, stimulente corecte pentru efectuarea acestor corecții. Ați uh, subliniat pe bună dreptate obligația de a coopera și de a colecta și compila datele provenite din statele membre. Comisia efectuează audituri tematice pentru a verifica sistemele de gestiune și control, așa cum acestea sunt implementate de către statele membre. Comisia va da curs și recomandărilor Parlamentului pentru a spori auditurile um, pe nepusă masă, să spunem atunci când uh, întâlnește poate cifre care ridică un semn de întrebare. Atunci când Comisia are îndoieli cu privire la rata de uh, eroare raportată, va furniza o cifră proprie în baza experienței uh, de până atunci. În acest context, Comisia este dispusă să dea curs recomandărilor uh, Parlamentului de a publica informațiile provenite din statele membre în ceea ce privește ratele de eroare atunci când apar divergențe. Permiteți-mi acum să mă refer la chestiunea care vizează performanța. Mai mult ca niciodată ne vom concentra pe performanță. Spuneți în raportul dumneavoastră că trebuie introdusă o nouă cultură a performanțelor pentru a obține rezultate de la bugetul Uniunii. Așadar, valoarea adăugată a intervențiilor uh, europene este un uh, subiect de actualitate și trebuie elaborat în continuare instrumente de îmbunătățire a eficacității. Acestea reprezintă o prioritate pe agenda Comisiei. În vremuri de restriște, atât din punct de vedere financiar cât și a resurselor umane, a obține uh, rezultate mai bune de pe urma fiecărui euro investit trebuie să reprezinte o prioritate nu doar pentru Comisia Europeană, ci și pentru autoritățile naționale care gestionează până la urmă circa 18% din fondurile europene. Președintele Juncker dorește ca noua Comisie să vină cu rezultate concrete în ceea ce privește uh, politicile stabilite în agenda dânsului pentru creștere, corectitudine și schimbări democratice. Această comisie s-a angajat pentru îmbunătățirea uh, performanțelor și a proceselor de la nivelul comisiei pentru a avea un proces mai coerent și, uh, de monitorizare pentru a putea veni cu raportări mai uh, precise, așa cum s-a obținut deja. Nucleul uh, instrumentarului nostru pentru um, supraveghere și monitorizare deja se folosește la nivel comisiei. De pildă, în ceea ce privește obiectivele exante, planurile de management și raportările ex post cu privire la realizări în rapoartele de activități anuale ceea ce numim noi, de fapt, raportul pe marginea articolului 318, acestea toate devenind pietre de temelie pentru noul uh, pro, raport cadru care va acompania uh, proiectele de buget. Permiteți-mi însă să parcurg și tema simplificării asupra care m-am concentrat. E o temă extrem de importantă pentru noi din două motive. Simplificarea costurilor a redus povara administrativă pentru administrații și beneficiari. Astfel, controlele sunt mai ușor de efectuat și proiectele mai ușor de gestionat. Proiectele care folosesc opțiuni de costuri simplificate pun accentul mai mult pe performanțe și rezultate și mai puțin pe intrări astfel contribuind la realizarea obiectivului nostru și anume țintirea spre rezultate. Iar acum, uh, permiteți-mi să spun câteva cuvinte cu privire la disciplina bugetară. Și o primă observație în ceea ce privește bugetul și resursele proprii. Plățile au reprezentat o adevărată problemă la finele lui 2014. Comisia intenționează să colaboreze strâns cu cele două ramuri autorității bugetare pentru ca astfel um, angajamentele restante să poată fi reduse. În acest context, toate serviciile la nivelul Comisiei trebuie să colaboreze pentru a îmbunătăți și mai mult estimările de plată în baza unei evaluări riguroase a implementării trecute pentru a veni cu o prognoză pe termen mediu și lung uh, a fluxurilor de numerar. E crucial și extrem de important pentru funcționarea execuției bugetare. Și Comisia se va ține de promisiunea dată în acest context. Discuțiile de la finele anului trecut cu privire la produsul național brut ar putea fi soluționată într-o manieră constructivă. Comisia consideră că revizuirea cifrelor care țin de venitul național brut ar putea îmbunătăți procesul de statistică. Statisticile utilizate în momentul de față sunt cele mai bune de care am dispus până acum. Și asta arată și uh, rezultatele obținute de comisie în ceea ce privește îmbunătățirea datelor statistice din partea statelor membre. Permiteți-mi acum să fac și o observație cu privire la politicile interne. Aici este vizat și domeniul meu atunci când în raport se vorbește de uh, faptul că Comisia a implementat bine cel de-al șaptelea program cadru și se subliniază și efectuarea de către Comisia unui număr de circa 700 de audituri. În ceea ce privește recomandările pentru politicile interne, uh, complexitatea reprezintă și aici o sursă de probleme. Comisia analizează uh, mai multe cazuri pentru a evita apariția unor probleme similare pe termen scurt. Noi considerăm că această opțiune de costuri simplificate și utilizarea ei reprezintă o parte esențială în reducerea ratei de eroare. Eu sunt încrezător că acest uh, proiect de raport va aduce uh, un plus uh, de valoare, în special în ceea ce privește proiectele de cercetare și inovație. Eu consider că reacția dumneavoastră va fi una utilă și uh, sper că veți finaliza curând acest proiect de raport și noi, evident, vom continua colaborarea cu Comisia de Control Bugetar. Mulțumesc, domnule comisar. Acum doresc să dau cuvântul Curții Europene de Conturi, domnul Lazarov. Asta cu excepția situației în care nu doriți să interveniți. Ja. Dann hat ums Wort gebeten der Kollege Pagno. Dacă nu de doriți, atunci uh, colegul Paniu. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Așa cum spuneați în uh, raportul dumneavoastră, un raport al OLAF care a, făcut, a fost făcut public acum câteva săptămâni ne-a permis să vedem unde se petrec deturnările de fonduri europene de care ați, pe care le-ați menționat și noastră în raport. Foarte rapid am câteva observații pe această temă. În primul rând, sprijin propunerea dumneavoastră conform căreia OLAF ar trebui să primească, să, să emită un ordin de recuperare a fondurilor deturnate. Nu știu de ce nu s-a întâmplat deja acest lucru. În al doilea rând, nu înțelegem de ce acest raport a fost uh, făcut public de-abia la șapte ani după finalizarea anchetei de către OLAF și ne-am dorit o publicare integrală a acestui raport, pentru că mare parte din uh, raport rămâne confidențial și mulți dintre actorii implicați uh, necunoscuți de către noi. Credem că transparența este esențială. Și în al treilea rând, aceste deturnări de fonduri, din fonduri umanitare, uh, s-au petrecut pe perioada conflictului din Sahara și au atras atenția Europei asupra nevoii de a gestiona mai bine uh, frontierele în această regiune și situația populației care ar trebui uh, să se bazeze pe uh, autonomizarea regatului Marocului. Iată, cam atât am avut de spus în ceea ce privește conținutul acestui raport. Dați-mi voie ca să cer uh, cu această ocazie comisiei să urmărească aceste subiecte și pe viitor. Mulțumesc pentru că nu mai există alte lor de cuvânt. Aș dori la rândul meu să... Dar și colegul Sava mea dorește să intervină. <clears throat> Thank you, Chair. Just very, very brief. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt uh, vreau și eu să mulțumesc uh, pentru acest proiect de raport și să spun că pe ansamblu susțin foarte ferm abordarea utilizată, abordarea generală a acestui proiect de raport, adică cred că nu putem să fim niciodată prea critici. De la 35 la 39, acele aliniate mi-au atras atenția pentru că am mai discutat despre aceste lucruri. Cum spuneam și astăzi mai devreme către domnul ministru Reyers, nu putem să mergem mai departe cu eforturile noastre de a apăra interesele financiare ale Uniunii, de a avea grijă de banii contribuabilului, dacă nu identificăm informațiile esențiale. Atâta timp cât vorbim despre uh, evitarea arătării cu degetul la uneia sau altuia, nu o să ajungem nicăieri. Nu suntem siguri aici uh, ca să arătăm pe nimeni cu degetul, însă trebuie să învățăm ceva în spirit de respect reciproc și de încredere. Nu vorbim, uh, sigur, uh, de punerea cuiva la stâlpul infamiei, ci vorbim în primul rând de protejarea a banilor contribuabililor. Deci, uh, încă o dată, articolele 35 la 39 din proiectul de raport sunt foarte bine relatate în acest sens. Mulțumesc foarte mult! În legătură cu acest raport aș vrea să mai spun că Ideea era ca informațiile de care Comisia dispune, mai ales în domeniul uh, agricol uh, și al uh, fondurilor structurale, să poată fi valorificate și să ajungă și la un cerc de cititori mai larg decât doar fanii rapoartelor de activitate anuală pentru că, până la urmă, și oamenii trebuie să ia notă de această activitate. Domnule comisar, vă mulțumesc. Se pare că nu aveți niciun motiv să vă plângeți. Lucrurile ar put, fi putut să fie și uh, mult mai uh, nefericite. Dar uh, cred că Uh, am fi putut uh, insista mai mult asupra uh, celor care încă întâmpină probleme. Dar Uniunea Europeană este formată din state membre și statele membre trebuie să ne ajute să îmbunătățim lucrurile. Chiar dacă după spusele președintelui Consiliului vreau să recunosc că nu am mari speranțe. Oricum însă ă, trebuie să ă, ne continuăm munca în acest domeniu. Știu că și Direcția Generală Enlargement din acest punct de vedere mai are nemulțumiri. Deci trebuie să spun că ă, modul de implementare al creditelor, așa cum uh, a fost prezentat de către Direcția de Extindere, uh, ne poate uh, duce în eroare. Pentru că impresia este că lucrurile nu funcționează nicăieri mai bine decât în domeniul enlargement. Și după aia am constatat însă că au fost uh, efectuate plăți pentru ca după aceea să fie uh, recuperați banii. Deci mie mi se pare că uh, a fost un fel de interpretare foarte creatoare a regulamentului bugetar. Sper să nu se repete. Și cred că uh, singura șansă a fost doar să uh, renunțați la această practică și să schimbați lucrurile. Iar în ce privește intervenția dumneavoastră, uh, domnule Paniu, am primit o scrisoare în care mie mi se spune că eu mă las influențată de către francezi pentru că au existat probleme în legătură cu Polisario, iar ceea ce am înțeles eu din relația cu uh, Olaful. Uh, uh, uh, există uh, plângeri în legătură cu uh, Polisario, dar eu cred că nu este datoria europenilor să aibă preocupări în acest domeniu. Am luat legătura cu doamna comisar uh, Gheorgheva, a înțeles că a atribuit în continuare uh, fonduri avirate în această direcție. Dar tot ce se spune în raportul uh, OLAF uh, este că nu uh, putem să continuăm cu aceste practici. Eu nu sunt pro sau contra, nu înțeleg nimic din toată această afacere, dar ceea ce este clar pentru mine este că noi, de fapt, nu putem să îi plătim pe refugiați pentru ca ei să aibă până la urmă acces la uh, tot felul de um, asistențe financiare uh, trebuie să avem conștiința curată. De aceea, uh, eu cred că va trebui să săpăm mai mult în această chestiune pentru a um, crea uh, până la urmă uh, lumină în acest caz. Dar îl văd și pe directorul adjunct al DEFCO și aș vrea să știu uh, ce informații suplimentare avem din partea OLAF pentru că e vorba de 134 de milioane de euro prin care Comisia a finanțat o persoană privată. Uh, acesta este cazul uh, IMT. Deci, uh, comisia trebuie să facă verificări, să vadă dacă există organizații cu personalitate juridică. Nici măcar acest lucru nu s-a făcut. E vorba de o persoană privată. Deci, ce informații suplimentare aveți? Pentru că Poate că chiar uh, comisarul uh, consideră că astea sunt fleacuri, dar sunt fleacuri care pe noi ne interesează foarte mult. Nu vom renunța în niciun caz să încercăm să elucidăm această problemă. Mulțumesc, doamna Gresle. Da, uh, ați atacat punctul cel mai sensibil. În în momentul în care am aflat că Olaf cercetează cazul, am luat măsuri, nu am încheiat uh, contracte noi cu IMT, în principiul uh, gestiunii partajate, formula joint management Dispunem deja de uh, raportul uh, OLAF. Uh, conținutul este confidențial, dar noi analizăm lucrurile. Sunt plăți care au fost centralizate și toate acțiunile care se bazau pe gestiune partajată au fost înghețate uh, până nu vom uh, verifica în amănunt aceste probleme. După aceea vom face propuneri în legătură cu ceea ce intenționăm să facem uh, ca urmare a raportului Olaf. Sigur, dumneavoastră aveți dreptate să existe dubii în legătură cu natura juridică a IMT, dar până acum nu există nici un fel de semnal că aceste mijloace ar fi fost cumva deturnate și au ajuns în alte buzunare. Deci uh, nu există până acum vreun semn de fraudă. Deci există doar dubii în legătură cu natura juridică a IMT. Sigur că uh, vom reveni cu informații după ce vom studia în amănunt uh, raportul OLAF. Bine, da, la, dispuneți deja de raport uh, cât mai durează. Și uh, AMG a avut în cadrul programului Pegasus o sarcină să plătească pe membrii uh, administrației autonome palestiniene. Iar aici există deja uh, obiecții din partea Curții de Conturi. E vorba de 10.000, uh, 20.000 uh, de oameni, 50.000 de oameni, nu știu, care au fost plătiți inclusiv în regiunea Hamas. Deci cei care s-au aflat pe statul de plată uh, uh, creează uh, din nou semne de întrebare. Sigur că poți verifica foarte greu dacă banii au ajuns la aceste persoane sau nu, pentru că este vorba de teritorii ocupate. Dar mare precauție pentru că mm, dacă băgăm mâna în foc, s-ar putea să ne ardem. Și uh, Uh, sigur că toate aceste contracte au fost încheiate uh, cu titlu confidențial, dar uh, noi am avut multe întrebări, nu știu dacă până la urmă Comisia a analizat toate aceste contracte cu AMG, dacă unele dintre ele au fost confidențiale. Iar în cadrul uh, Pegasus, AMG, de fapt, uh, acționa um, dispunea de un computer într-o cameră de hotel și în felul acesta derula programele și colaborarea cu Comisia Europeană. Deci eu aș vrea o analiză foarte clară uh, în ce s-a întâmplat de fapt, cum a fost posibil ca un organism care nici măcar nu dispunea de o ștampilă autorizată să uh, poată să uh, primească atâția bani din partea unei direcții generale a Comisiei Europene. Și uh, este uh, clar că până la urmă uh, nu a putut să acționeze în toate domeniile uh, în care s-au încheiat contracte. Eu cred că în clipa de față nu pot să vă spun uh, mai mult decât ceea ce am spus deja și de altfel și comisarul Pibalx anul trecut uh, uh, a spus câteva cuvinte despre AMG, dar înțeleg uh, dorința dumneavoastră de a dispune de un raport mai amănunțit. Cum vă spuneam, în clipa de față analizăm raportul OLAF. Dar să știți că IMG se supune tuturor acelorași uh, reguli ca și toate celelalte contracte pe care le-am încheiat. Dumneavoastră știți foarte bine. IMG um, activează în situații complexe, foarte dificile și cu cât sunt mai complicate situațiile în care ne implicăm, cu atât este mai mare și riscul ca anumite proiecte să nu se deruleze așa cum uh, ne-am dorit noi. Trebuie să ținem seama de uh, acest context dar uh, rețin rugămintea dumneavoastră de uh, a vă prezenta o analiză cuprinzătoare în legătură cu concluziile pe marginea acestui caz. Doamna Gresle, mulțumesc. Înțeleg că nimeni nu dorește să mai intervină. Încheiem aici acest punct de pe ordinea de zi și în cazul... Uh, domnule comisar, doriți să mai interveniți? Vă rog. Thank you very much, Mrs. Gressler. Mulțumesc, doamna Gresler. În primul rând, aș vrea să, mulțumesc, să vă mulțumesc foarte mult pentru ce spuneați în legătură cu arătarea cu degetul la unuia sau altuia, pentru că cred că este important ca europeni și pentru noi la Comisie, pentru că noi considerăm că treaba noastră este să identificăm problemele, să lansăm acțiunile și să raportăm asupra desfășurării lor. Acestea sunt cele trei aspecte fundamentale, așa că suntem pe deplin de acord cu poziția dumneavoastră. Atunci când este o problemă, când lucrurile nu sunt chiar în alb sau negru, de cele mai multe ori ele sunt undeva în, pe gri, pe zona gri, atunci încercăm să găsim modalități prin, de îmbunătățire a situației. Am să transmit mai departe domnului uh, uh, Danielson de la Diginier uh, și uh, am să-l uh, rog să se refere la ce spuneați în legătură cu diversele regiuni. Thank you very much. Mulțumesc. Înțeleg că deja ați eh, discutat uh, această problemă cu comisarul Han și n-a, n-ar avea eh, rost uh, să angajăm acum un dialog din moment ce raportul e în elaborare. V-aș atrage atenția doar asupra uh, punctelor care se referă la prefinanțările acordate de Consiliu trebuie să fie foarte clar că la Digi Near și la Digi Enlargement avem uh, o singură procedură pentru uh, uh, descărcarea, pentru contabilitate. Este o procedură formalizată care are loc la finalul programelor noastre. Atunci se face validarea legalității și după aceea se decide recuperarea de uh, fonduri uh, de la uh, beneficiari uh, care au încălcat reglementările. Mai este problema unei proceduri uh, ce ține de prefinanțare. Această problemă apare și în raportul Curții de Conturi, care recunoaște nevoia de îmbunătățire aici Asta analizăm acum. Nu vor mai fi astfel de uh, descărcări contabile în cazul prefinanțărilor, uh, ci aceste descărcări se vor face doar la finalizarea contractelor. Deci, uh, bilanțurile contabile se vor face la final. Însă această procedură temporară de contabilitate nu se referea la uh, lichidarea conturilor. Și am clarificat aceste aspecte când am discutat cu Curtea de Conturi. Putem să le clarificăm aceste aspecte și în dialogul cu dumneavoastră. Mulțumesc. Am înțeles că sunt uh, două activități care bugetar erau uh, diferite și pe care acum le-ați uh, unificat. Uh, și nici nu mi-aș, mie nici măcar nu mi-ar fi venit ideea. Dar acum are cuvântul colegul nostru de la Curtea de Conturi, domnul Lazarov. On behalf of... Mulțumesc, doamnă președinte. În numele Curții de Conturi vreau să-mi exprim recunoștința pentru că ați uh, păstrat un moment de reculegere în memoria colegului nostru, domnul Godbo. Contribuția sa este foarte importantă și vom vorbi mai mult despre asta când uh, vom discuta în uh, aprilie despre exercițiul bugetar pe 2014. Apoi, uh, trebuie să vă spun că noi la Curtea de Conturi considerăm uh, descărcarea bugetară un um, uh, element foarte important pentru planificarea activității noastre și dacă îmi permiteți, în al treilea rând aș vorbi despre schimbul de opinii cu privire la itemul 4 Aici se pare că avem o problemă cu acele declarații naționale. Vreau să clarific faptul că Curtea Europeană de Conturi este de părere că declarațiile naționale în forma lor actuală nu pot uh, nu pot fi de mare folos în descărcarea bugetară conform obligațiilor pe care noi le avem prin tratat. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această precizare vis-a-vis de punctul anterior de pornea de zi, unde s-ar preta poate niște observații, dar nu vom face. Mulțumesc încă o dată pentru precizare. Ajungem la capătul acestui punct de pe ordinea de zi și continuăm cu următorul. Martina, tu răspunzi de Uh, Fondul European de Dezvoltare și Descărcarea de Gestiune. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru vocea mea astăzi. Sper să... Martina, așteaptă puțin, doamnă președinte. Acum uh, mai multă lume va părăsi încăperea. Mai așteptăm puțin. Comisar, Sie bleiben uns noch erhalten? Domnule comisar, mai rămâneți cu noi? Bun. Ja, weil dann, ja. Weil die, genau, ja. Ja. Martina. Okay. Thank Martina, ai cuvântul. Mulțumesc. Fondul European de Dezvoltare reprezintă un instrument foarte important pentru finanțarea proiectelor în uh, țările în curs uh, de dezvoltare, mai ales țările ACP. Deci, uh, acest raport a fost pentru mine foarte important pentru a defini trei categorii primul, setul de priorități, în al doilea rând, uh, lecțiile învățate și experiențele acumulate și trei, formularea de recomandări pentru viitor. Așa mi-am uh, structurat uh, raportul. În legătură cu prioritățile, în primul rând trebuie să identificăm arile de prioritate pe baza preferințelor politice dar și pe baza criteriilor economice și financiare conectate cu criterii de eficiență în finanțare. În definiția instrumentelor de finanțare adecvate trebuie să ținem cont de nivelul mare de risc, de expunere la risc din țările în curs de dezvoltare. Sigur că acest nivel mare de risc se datorează situației geopolitice, instituționale sau administrative. Pentru mine, o altă prioritate este sprijinirea utilizării instrumentelor financiare inovative în sprijinul unei mai bune guvernanțe și supravegheri administrative. Eu intenționez să utilizez aici uh, anumite uh, programe mixte de finanțare în colaborare cu Banca Europeană de Investiții. Prioritatea numărul 4 pe care o propun este uh, ca pe termen lung să încorporăm fondurile uh, europene de dezvoltare în fondurile de coeziune, sigur, pe termen lung. O a cincea prioritate, paralel, paralelă cu precedenta, este cooperarea cu organizațiile internaționale, mai ales cu acelea afiliate la ONU și cu instituțiile băncii mondiale. La al doilea capitol vreau să vă prezint uh, câteva dintre lecțiile învățate în uh, perioada anterioară de finanțare. Sunt lecții foarte importante care ne ajută să îmbunătățim controlul, uh, auditul și monitorizarea prin controle în amonte pentru a asigura legalitatea tranzacțiilor și a reduce rata erorilor prin intermediul uh, identificării cauzelor și a introducerii de măsuri corective. De asemenea, prin îmbunătățirea sistemelor de supraveghere și monitorizare. În, al treilea, uh, în a treia uh, categorie se regăsesc recomandările. În primul rând, recomand o definire precisă a priorităților activității fondului pe viitor și de instituire a unui set de uh, mecanisme care să respecte principiul eficienței și transparenței. O a doua recomandare este că noi sprijinim în, în raport uh, o complementaritate între fondurile de dezvoltare și cadrul financiar multianual începând încă din perioada de programare 2014-2020. Sunt convins că asta ar duce la o reducere a riscurilor de eroare, a ineficiențelor și ar conduce la o mărire a transparenței. În al treilea rând, Văd aici o oportunitate de a contribui activ la discuția pe termen lung privind viitorul fondurilor de dezvoltare după 2020. Sigur, acesta va fi rolul uh, uh, actualei uh, legislaturi parlamentare. O altă concluzie ar fi că fondurile de dezvoltare ar trebui incluse în exercițiul bugetar, astfel s-ar consolida controlul parlamentar asupra cheltuielilor bugetare și s-ar mări transparența cheltuielii fondurilor. Aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru că am colaborat foarte bine, am primit contribuții imense din partea tuturor, așa că vreau să le mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 5 martie, deci uh, mă aștept ca unii dintre raportorii din umbră să ia deja cuvântul pentru a-mi indica dacă au sau nu amendamente. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc pentru efortul depus, pentru că atunci când redactezi un uh, raport, e bine să faci lucrurile temenic și, și acest fond uh, de dezvoltare merită acest lucru. Întreb uh, raportorii din umbră dacă doresc să intervină, văd că nu e cazul. Comisia poate, domnule Rochhäuser. Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi să mulțumesc doamnei raportor, dar și curții de conturi pentru respectivele rapoarte, care sunt foarte utile. Uh, mai intervine aici și poziția exprimată de Consiliu. Dar cred că putem fi întru totul de acord cu doamna raportor, cum că avem nevoie de uh, strategii și priorități clare pentru Fondul European de Dezvoltare, lucruri la care lucrăm deja de câțiva ani de zile, dar lucrurile trebuie clarificate și din perspectiva temeiului juridic. Aceste priorități au fost stabilite în baza acordului la Cotonou, în agenda noastră pentru schimbare și, evident, și în cadrul textelor um, uh, care țin de noile perspective financiare. În cadrul acestei noi priorități am introdus și pentru Fondul European de Dezvoltare o procedură nouă, informală de participare și a Parlamentului. Cu alte cuvinte, suntem dispuși, spre deosebire de mandatul precedent parlamentar, să avem, uh, pe lângă instrumentele formale, și un dialog uh, informal cu Parlamentul în ceea ce privește planificarea și alte acțiuni. Cred că, în acest sens, am venit mult în întâmpinarea Parlamentului într-un domeniu în care, de fapt, nu există temei juridic pentru așa ceva. Sigur, și pe noi ne interesează rapoartele uh, doamnei raportor, pe care le luăm la cunoștință vis-a-vis -vis de ceea ce am avea de învățat de pe urma implementării altor fonduri și evident că suntem dispuși să preluăm aceste recomandări și să le introducem în uh, viitoarele norme care vizează aplicarea. La nivelul acestui fond, uh, rata de eroare este în continuare ridicată. Facem eforturi de diminuare. Avem și un studiu propriu care verifică încă o dată documentația noastră și care atestă de fapt că mai există puncte nevralgice în sistem pe care va trebui să le înlocuim. În ceea ce privește o mai bună raportare a rezultatelor la care s-a referit și domnul raportor, aici vă pot informa că în curând vom publica un document nou prin intermediul căruia vom uh, introduce un nou cadru pentru măsurarea rezultatelor, asta începând din acest an. Um, în acest an uh, vor fi poate niște rapoarte incomplete, dar pe viitor, prin acest cadru al rezultatelor, vom veni și vom vorbi foarte clar și despre rezultate. Deci nu vom mai vorbi doar de partea de finanțare, ci și de partea de rezultate. În rest, am luat notă de multele puncte exprimate de doamna raportor. Tocmai în ceea ce privește susținerea bugetară, rata de eroare a scăzut considerabil, de aceea nu suntem prea fericiți uh, atunci când se spune că în ceea ce privește susținerea bugetară, utilizarea mijloacelor nu este ușor de verificat, pentru că tocmai asta este specificul susținerii, susținerii bugetare, faptul că nu se poate verifica fiecare bănuț uh, și modul cum a fost uh, folosit. În orice caz, noi am avut grijă ca și pentru acțiunile de susținere bugetară să poată fi verificate rezultatele concrete. În plus, mai luăm notă și de faptul că la anumite grupe de beneficiare există probleme mai mari decât la altele, mai ales în ceea ce privește ONG-urile și organizațiile internaționale. De aici ne concentrăm uh, efortul în mod țintit, dar uh, în ansamblu considerăm că totuși am făcut progrese bune în ceea ce privește respectarea țintelor stabilite de Parlament. Și aici Aș dori să mulțumesc încă o dată atât pentru cele două rapoarte care sunt constructive din punctul nostru de vedere, atât cel al Parlamentului cât și cel al Cursii de Conturi. Mulțumesc! Poate ne mai puteți spune câteva cuvinte în ceea ce privește asistența bugetară pentru Ghana, care tot uh, din uh, pe această linie bugetară vine și când anume să așteptăm un raport. Um, cazul Ghana este unul uh, pe care îl cunoaștem foarte bine. Însă trebuie să remarc aici că din, începând din 2012, din alte motive cei drept, n-a mai acordat asistență bugetară Ganei. Și uh, asta pentru că Ghana nu a mai uh, îndeplinit condițiile de stabilitate bugetară pentru a beneficia de această susținere bugetară și nu vom relua astfel de acțiuni de susținere până nu se vor remedia aceste deficiențe. Uh, noi credem că fondurile alocate de noi nu au fost uh, obiectul uh, cazurilor de înșelăciune despre care se face vorbire în Ghana, dar dacă mai permiteți o observație Asistența bugetară constituie o pârghie importantă pentru a aborda astfel de probleme. Pentru că dacă, să spunem, săpăm fântâni în Ghana, nu putem să impunem guvernului să o facă. Dacă însă avem asistență bugetară, când apar probleme cu astfel de fântâni, reprezintă un stimulant uh, destul de puternic pentru guvern pentru a remedia uh, chestiunile. Acesta este, până la urmă, specificul la asistenței bugetare. Mulțumesc. Dacă doamna raportor mai dorește să intervină încă o dată, Martina, nu? Atunci doamna Schmidt. Da, mulțumesc. Încă o chestiune care se referă la înțelegerea mea. se vorbește de o, mm, un raport informal pentru Parlament, da, pentru că nu ar exista temei uh, juridic. Asta tot am vorbit și cu alte ocazii că ar fi mm, mai uh, adecvat uh, să plasăm acest control uh, la Parlament și nu la bancă. Însă, dacă nu facem decât să vorbim la modul informal despre ce am putea face, nu știu dacă am putea rezolva ceva. Poate că am înțeles eu greșit acest termen al dialogului informal. Vă rog. Nu prea mai pot să adaug prea multe. Pentru că dispunem de instrumente la nivelul bugetului a fost uh, ancorat și acel instrument al uh, dialogului strategic. E vorba de angajamente politice foarte clare, asumate de comisie, care în domeniul instrumentelor bugetare au fost uh, clar stabilite. Dat fiind faptul că în ceea ce privește fondurile urbane de dezvoltare, Parlamentul nu este implicat prin temeiul juridic, aici nu putem schimba noi nimic în momentul de față pentru că Fondul European de Dezvoltare a fost reglementat, reglementat prin acordurile la Cotonou și până la schimbările dorite putem oferi Parlamentului aceste dialoguri informale ca și în cazul DCI, iar comisarul de resort să ia notă de expunerile Parlamentului. Dar mai mult de atât nu putem face în baza actualului temei juridic. Dacă pentru dumneavoastră nu e util, ar fi păcat, dar cred că ar putea totuși să fie un dialog interesant Asta și în perspectiva următoarei uh, perioade de planificare bugetară. Da, la noi, la controlorii bugetari, uh, puteți spune chiar uh, un pic mai mult pe cântar, așa cum e și la măcelărie. În orice caz, noi vă vom susține în demersurile de modificare, pentru că este una din cerințele noastre. Văd că nu mai dorește nimeni altcineva să intervine. Termenul de depunere a amendamentelor este 5 martie, ca și în cazul bugetului comisiei, și ajungem la punctul 8, descărcarea de gestiune pentru Parlamentul European. Raportor este domnul Gilles Parnio. Mulțumesc, doamnă președintă. În calitate de raportor pentru descărcarea de gestiune a Parlamentului European pentru acesta în 2013, deci eu uh, am vrut să mă asigur că agenda publică, din punct de vedere al contribuabililor, a fost bine îndeplinită, pentru că nu trebuie să le demonstrăm cetățenilor europeni că suntem capabili să îmbunătățim la toate nivelurile posibile eficacitatea muncii Parlamentului European prin practica cotidiană. Parlamentul European va trebui să-și continue eforturile în diverse domenii, acolo unde calitatea și eficiența gestionării banului public merită să fie îmbunătățită. Deci eu cer eforturi suplimentare într-o serie întreagă de domenii pe care le voi menționa acum. Primul domeniu unde mi se pare că este necesar o îmbunătățire este Eh, transpunerea în practică a acțiunilor deschise eh, care sunt menționate în raportul anual. Cea de-a doua pistă de îmbunătățire este nevoie de eh, subvenționare a grupurilor de vizitatori pentru că aici există um, ehm, 13% bani și uh, Uh, peste 70% prin virament bancar. Dar eu cred că uh, nu trebuie să uh, prejudiciem pe vizitator, menținând acest nivel de bani lichizi. Cea de-a treia pistă. În ce privește sumele pe care personalul le primește când se află în misiune, eu cred că uh, videoconferințele ar trebui să fie uh, privilegiate în comparație cu deplasările uh, foarte scurte. În al patrulea rând, cred că trebuie să vedem dacă nu putem îmbunătăți controlul în ce privește recrutarea de asistenți locali pentru că aici numărul variază între 0 și 43%. 43% mi se pare excesiv. După aceea trebuie să vedem care este paritatea dacă este vorba de 43 uh, de uh, asistenți pentru un singur deputat, uh, păi cum îi puteți plăti pe colaboratorii locali dacă recurgeți la 43? După aceea, paritatea în ce privește administrarea Parlamentului. Femeile nu fac decât 29% uh, din angajații uh, diverselor uh, uni, din diversele unități. Numărul scade atunci când analizăm un alt nivel al direcțiilor de pildă. Deci mie, mi se pare că și acest procentaj trebuie să fie revizuit. După aceea este o solicitare de uh, aliniere a politicii de restructurare a Parlamentului în comparație cu demersurile la nivelul Comisiei și al Consiliului, pentru că există diferențe mult prea mari între aceste trei uh, organisme europene. Cred că ar trebui să existe din acest punct de vedere o aliniere a demersurilor la nivelul celor trei instituții în al șaptelea rând, trebuie să ajungem la un acord privind gestiunea uh, comună în ce privește Casa Europei, Comisia Europenei, pentru că uh, noi partajăm uh, costurile uh, între cele două instituții, dar eu cred că această Casă a Europei constituie, de fapt, o modalitate de a populariza uh, activitatea instituțiilor europene și uh, Asta într-un uh, moment în care, de fapt, uh, sentimentele anti-europene um, se uh, propagă. Deci, eu cred că trebuie să acordăm atenție acestei propuneri. După aceea, trebuie să transmitem rezultatele evaluării asistenților parlamentari acreditați care mai sunt alte domenii în care trebuie să uh, îmbunătățim lucrurile. Uh, eu cred că uh, trebuie să menționăm și reușitele administrației noastre. A fost creată o direcție generală de cercetare și o direcție generală pentru securitate, DigiSafe, deci, eh, de asemenea, eh, trebuie să vedem eh, dacă serviciile de securitate au putut permite economii și acest lucru s-a întâmplat și la nivelul anului 2013. Deci s-au făcut 4 milioane de euro economii. După aceea, în ce privește Europal, TV uh, și aici uh, uh, a crescut numărul de înregistrări video care au fost consultate de către beneficiari. În al patrulea rând, a fost uh, sporit numărul de contracte pentru asistenți parlamentari uh, acreditați. De asemenea, uh, au fost pronunțată o interdicție pentru eurodeputați de a recruta membri ai familiei sau uh, mă rog, persoane apropiate. Și acest lucru uh, s-a întâmplat în 2013 și a pus uh, în felul acesta uh, stabilă unor uh, practici uh, precedente de acest tip. Uh, există și o internalizare eh, progresivă a serviciilor informatice ale Parlamentului, care a dus la economii și, eh, de asemenea, a fost eh, diminuat numărul de documente ale Parlamentului multiplicate. Din acest punct de vedere s-au făcut economii. Deci, pe 5 martie la prânz este uh, termenul limită de depunere a amendamentelor. Pe 25 martie vom vota în comisie și în final doresc să mulțumesc tuturor uh, colegilor din administrație cu care am purtat un dialog pentru realizarea acestui uh, material și raportorilor din umbră cu care mă voi întâlni după 5 martie pentru a pregăti uh, documentul care urmează să fie votat pe 25 martie. Pentru că, repet, uh, pe 25 martie este prevăzut votul în Comisia Cont. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui proiect de raport și dau cuvântul acum colegului Savarma. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să uh, felicit pe raportor pentru activitatea desfășurată și există și un uh, proverb uh, care cred că este și în engleză, că din micuțele pâraie până la urmă se naște un fluviu. Deci, eu cred că, per total, este un bun proiect de raport care ne oferă o imagine de ansamblu, inclusiv în legătură cu posibilitățile de economisire care uh, au fost urmărite și la nivelul anului 2013. Eu cred însă că trebuie să Uh, analizăm cu mai mare atenție și uh, cheltuielile de deplasare, având aceeași atitudine, indiferent uh, um, cine călătorește și ce nivel administrativ al Parlamentului reprezintă persoana respectivă. Pentru că pentru uh, deputații obișnuiți există foarte multe restricții, există o întreagă documentație și uh, uh, obligatorie pentru decontul cheltuielilor de deplasare în cazul nostru. Mulțumesc. Colegul Gebrandi. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu doresc să mulțumesc domnului Paniu pentru acest proiect de raport care este un bun uh, punct de plecare pentru descărcarea bugetului Parlamentului pentru anul 2013. O observație de ordin uh, general. Nu știu care uh, este experiența legată de alegeri, dar în uh, experiența mea din țările de jos, în timpul campaniei electorale, am avut uh, dificultăți uh, să prezint conținutul activității noastre, pentru că atât mass media cât și publicul um, mereu încercau să se plângă de lipsa de transparență în legătură cu activitatea Parlamentului European, de uh, veniturile mari ale deputaților, de uh, cheltuielile foarte ridicate pe care instituțiile europene și le permit. Deci o mare parte a populației din Europa nu are o uh, părere pozitivă vis-a-vis -vis de Parlamentul European. 25% chiar au o imagine foarte negativă despre Parlamentul European. Și dacă ne întrebăm de ce, uh, din uh, multe uh, probleme financiare eh, care au eh, devenit publice. Deci administrarea cu uh, maximă uh, rigurozitate a banului public uh, este expresia seriozității noastre în munca noastră și eu cred că în felul acesta, printr-o mare rigurozitate, am putea combate imaginea negativă pentru că uh, există multe alte țări în care oamenii întâmpină aceleași uh, probleme legate de modul în care gospodărim banii în această instituție. Deci, din acest punct de vedere, cred că uh, Trebuie să fim deosebit de riguroși și salut în acest context uh, proiectul de raport pe care colegul nostru ni l-a prezentat uh, și eu uh, voi înainta amendamente care se vor concentra pe problemele urmărite de domnul Panio, dar și în legătură cu decepția pe care am simțit-o când am procedat anul trecut la descărcarea de gestiune în legătură de pildă cu uh, diurnele uh, noastre. Deci, cred că uh, încă uh, mai putem îmbunătăți lucrurile. Sigur că privim lucrurile cu doi ani în urmă și nu uh, privind înainte, dar mă gândesc la ceea ce se discută în biroul Parlamentului în legătură cu uh, banii pentru secretariat și uh, pentru uh, diversele uh, oficii. Uh, am din nou anumite rezerve. Iar în ce privește asistenții locali uh, și numărul mare pe care uh, unii colegi îi angajează Există anumiți deputați care nu uh, dispun câți de asistenți în uh, statele uh, din care provin. Dar uh, să ne gândim de pildă că atunci când au avut loc alegeri, numărul asistenților locali a crescut îngrijorător. Deci, voi înainta și eu câteva propuneri de amendament pentru a conferi raportului o mai mare consistență. Mulțumesc, doamna Gresle și eu doresc să intervin și voi continua spusele colegului Gerbrandi. Să știți că eu nu cred că sunt prea bine plătită aici. Eu cred că merit banii pe care îi primesc. Uh, iar uh, eu, pe de altă parte, susțin că uh, merită să suplimentăm numărul celor care lucrează în secretariatul nostru și al retribuirii. Uh, membrilor secretariatului. Pentru că dacă analizăm de pildă sistemul de plată din Germania, trebuie să uh, găsim posibilitatea de a-i motiva pe cei care vin să lucreze uh, la Bruxelles, plătindu-i corespunzător. Deci, trebuie să existe o mică majorare a salariilor, pentru că din 2010 sau 2011 nu au mai fost majorați banii prevăzuți pentru secretariat. Și eu cred că trebuie să avem în vedere această problemă. Veți constata acest lucru. Deci eu sprijin ideea ca uh, atât asistenții cât și angajații secretariatului să fie ceva mai bine plătiți. Eu am lucrat timp de 8 ani în Parlamentul Regional și să știți că și acolo mereu am întâmpinat problema că indiferent cât câștigi ca parlamentar, cetățeanul are impresia că ești prea bine plătit, pentru că întotdeauna se fac comparații cu venitul mediu pe economie și să știți că um, dacă nu m-aș afla în Parlamentul European, dacă aș lucra în altă parte, um, cred că, um, de asemenea, uh, aș câștiga bine. Deci, uh, uh, Problema este însă că mai avem colegi care au și alte venituri din alte surse și unele uh, sunt chiar venituri substanțiale. Ori eu mi-aș dori foarte mult ca deputații europeni să fie independenți, să nu depindă de alte surse de plată. Deci uh, să știți că uh, noi avem 5.000 uh, de angajați, nu doar 752 de uh, angajați ai Parlamentului. Sigur, există acum uh, restricții în legătură cu deplasările, să nu depășească trei ore. Bun, trei zile, mă scuzați, am fost trei zile în Haiti, a fost un fel de delegație pe fugă. Uh, dar uh, uh, sigur că uh, atunci această regulă ar trebui să fie aplicată tuturor, pentru că toți, de fapt, trebuie să fim tratați egali. Și dacă deputatul nu are dreptul să se deplaseze decât trei zile, atunci și funcționarii ar trebui să nu poată să se deplaseze pe perioade mai îndelungate, pentru că restricția care ni se aplică nouă trebuie să fie general valabilă. Deci eh, putem extinde puțin eh, raportul colegului Paniu și eu cred că eh, eu cred că dacă am reduce salarizarea uh, celor din Parlamentul European, uh, asta nu ar contribui neapărat la o imagine mai bună în ochii cetățenilor noștri. Eu cred că noi trebuie să le prezentăm mai transparent uh, rezultatele activității noastre. Deci, eu uh, sigur că uh, propun să ne străduim să demonstrăm uh, succesul muncii noastre, dar să fim reprezentați și să ne prezentăm mai ofensiv. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Toarer, vă rog. Da, doamnă președintă. Nu am putut să urmăresc decât a doua parte a intervenției dumneavoastră în legătură cu uh, deplasările noastre în cadrul delegațiilor, dar cred că trebuie să găsim o formulă care să fie uh, mai eficientă. Deci, ori uh, organizezi o deplasare care are rost și atunci trebuie să îi rezervi și uh, Ă, perioada necesară sau renunți la ea, pentru că dacă te deplasezi într-o țară în care există o diferență de fus orar de 12 ore, până la urmă ajungi acolo dimineața pentru a pleca seara. Dacă ne dorim menținerea contactului cu Japonia, Indonezia sau Singapore, atunci uh, trebuie să uh, avem prevăzut și răgazul necesar pentru toate întâlnirile. Trebuie să ne gândim inclusiv la diferențele de fus orar. Și uh, am spus acest lucru și la conferința președinților de delegație, pentru că acolo s-a afirmat că noi, care suntem membri ai Comisiei de Control Bugetar, avem acum uh, răspunderea um, pentru faptul că cei care um, fac parte din asemenea uh, delegații care se deplasează în regiuni îndepărtate din lume, nu mai dispun de timpul necesar pentru contactele um, uh, pe care și le-au propus. Păi, uh, sigur că uh, dorim să facem economii uh, financiare, dar ele să nu fie absurde până la urmă și să nu contravină obiectivelor acestor deplasări. Eu cred că nu trebuie să aibă un impact negativ asupra activității parlamentare aceste constrângeri financiare, să ținem seamă și de marile probleme legate de uh, o mare diferență de fus orar atunci când te deplasezi în regiuni îndepărtate. Țineam foarte mult să spun acest lucru pentru că nu cred că este vina noastră a celor din Comisia de Control Bugetar în legătură cu uh, aceste uh, reguli. Mulțumesc. Eu uh, nu m-am referit la aceste reguli. Știu că au existat și alte uh, tentative de a da vina pe noi, dar prezidiul, de, de fapt, uh, al acestei instituții a impus aceste reguli. Noi nu avem nicio vină. Și cred că și funcționarii trebuie să respecte aceste reguli. Dacă Secretarul general s-a deplasat la Washington împreună cu echipa lui. Cred că ar trebui și el să respecte această regulă. Salui, salui, uh... Mulțumesc, uh, doamna președinte. Vreau să uh, complimentez pentru calitatea activității uh, pe acest subiect care este descărcarea bugetară pe 2013. Trebuie să <clears throat> Evităm însă să deturnăm discuția și să vorbim despre ce s-a întâmplat în 2013 nu despre problemele pe care le-am avut în 2014 și le avem în continuare în 2015. Uh, tarifele de călătorie, uh, expresele de călătorie de care vorbeau colegii mei, uh, ei bine, în această privință, noi, parlamentarii, suntem obligați să uh, justificăm fiecare uh, bănuț, uh, dar și între noi există, eu știu, funcționari europeni care nu uh, sunt supuși acelorași reguli. Deci trebuie ca uh, lucrurile să fie la fel pentru toată lumea. Uh, e de fapt, un subiect politic uh, esențial. Cum facem ca uh, între alegerile din 2014 uh, și cele care vor urma în 2019, cum îmbunătățim imaginea activității pe care noi o desfășurăm aici, pentru că se constată că între 2009 și 2014 euroscepticii anti-europenii au căpătat uh, mai multă putere, au crescut în popularitate. Asta datorită faptului că noi avem o imagine proastă, dar acest lucru se leagă și de faptul că în ochii cetățenilor europeni, noi nu am fost capabili să scoatem Europa din criză într-un interval rezonabil. Până la urmă, acesta este și obiectul raportului pe care vi-l prezint. Trebuie ca în permanență să ne uh, îmbunătățim funcționarea parlamentară, astfel încât să devenim exemplari în uh, ceea ce facem. Apoi uh, ați abordat uh, și uh, asistenții național, un fenomen destul de anormal, uh, pentru că există parlamentari care nu au asistenți acreditați aici, la Parlamentul European, uh, și uh, toți asistenții lucrează pe plan local. pentru că rolul unui parlamentar european nu este acela de a fi uh, asistent social pentru cei de acasă, ci de a legifera de aici, de la Bruxelles sau de la Strasbourg, pentru a face ca lucrurile să stea mai bine pentru toată lumea. Uh, s-a, constatat că există până la 43 de colaboratori uh, locali pentru un euro parlamentar, care în 2013 uh, uh, au beneficiat de o securizare a locurilor lor de muncă, dar asta nu s-a reflectat neapărat în calitatea activității parlamentarului respectiv. Am văzut într-adevăr că doar din motive politicianiste s-a uh, registrat acest fenomen de creșterea numărului de asistenți pe plan național. Până la urmă, acest lucru ar trebui să fie interzis uh, prin codul penal. Avem colaboratori, desigur, uh, care participă și ne ajută în campaniile electorale, dar aceștia sunt angajați temporar într-adevăr, cum spuneați și dumneavoastră, doamna președinte, nu suntem deloc supra-remunerați. Uh, nu a mai crescut uh, indemnizația noastră din 2010, ceea ce este uh, un lucru uh, bun, dar uh, uh, trebuie să ținem cont că avem nevoie de colaboratori, de asistenți foarte bine uh, calificați uh, vedem la nivelul Comisiei și Consiliului. Uh, vorbim cu experți și uh, trebuie să fim uh, așa pe picior de egalitate cu aceștia. Iar pentru asta avem nevoie de colaboratori, de asistenți de foarte bună calitate, asistenți personali care pot să ne țină așa pe drumul cel bun Asta duce la un plus de eficiență politică de loc de neglijat. Apoi, în ceea ce privește uh, regula privind delegațiile parlamentare, am înțeles uh, ceea ce spuneați uh, și am să iau exemplul meu personal. Săptămâna trecută am avut săptămâna verde și pentru că sunt sub, membru al subcomisiei apărare și securitate, am fost în Republica uh, Centrafricană pentru a vedea într-o țară în plin război uh, civil de aproape un an, să vedem, deci, uh, intervenția financiară și militară a forțelor europene. Am plecat marți, am ajuns miercuri dimineață la șapte și jumătate și am avut trei zile pline de lucru, miercuri, joi și vineri. Iar apoi am uh, luat avionul pentru a reveni în Europa. Deci am avut trei zile pline de activitate, iar deplasările au fost înainte și după finalizarea acest, uh, după începutul, uh, înainte de începutul și după finalizarea misiunii. Dacă e vorba să mergem undeva mai departe, unde decalajul uh, de fus orar este și mai mare, atunci uh, uh, deplasarea nu ar trebui să conteze ca timp de misiune. Ar trebui să avem aceeași perioadă de activitate de trei zile, iar uh, timpul de călătorie să fie considerat separat. Dragi colegi, asta am vrut să vă spun. Vă Reamintesc amendamente până pe 5 martie la prânz și apoi ne vom reîntâlni cu raportorii din umbră pe 24 martie. Vom vota apoi uh, raportul aici în comisie. Pipar, nu pot gebeten, bitte. Mulțumesc. Văd că domnul Pipar mai dorește să intervină. Da, în primul rând uh, doresc să-mi cer scuze. Am avut azi trei comisii în paralel, e un record absolut. Sunt raportor din umbră din partea PPE și aș dori să mulțumesc domnului raportor. Nu vă funcționează interpretarea? Ba da? Mulțumesc încă o dată pentru prezentare și pentru uh, acest raport care conține foarte multe sugestii bune. Raportul a fost formulat în mod echilibrat, poate uneori uh, prea prietenos uh, față de Parlament, dar uh, cred că se impune ca anumite lucruri să fie tratate mai tranșant, mai critic mai ales din perspectiva așteptărilor de acasă vis-a-vis -vis de noi. De pildă, dacă măsurile de securitate IT care ar trebui comparate cu cele altor uh, instituții sau uh, numărul de asistență, uh, poate că ar trebui privită mai în ansamblu întreaga structură de personal și și costurile planificate pentru Casa Istoriei Europene, unde sunt uh, prevăzute cheltuieli uh, de milioane pentru cheltuieli de funcționare anuală, poate că ar trebui revăzute mai critic. În orice caz, în rest, vom analiza mai în detaliu raportul dumneavoastră și vom vedea dacă vom mai veni cu amendamente până pe 5 martie. Mulțumesc domnului Piper, care este raportor din umblă din partea PPE, uh, pentru intervenția sa foarte utilă. Vreau să vă spun că nu sunt deloc panicar din acest uh, raport. Încerc să fiu corect. Adinauri uh, când am intervenit uh, în introducerea mea, am spus că au existat uh, anumite evoluții în 2013 și 2014, dar am subliniat și anumite aspecte critice pe care le-ați menționat și dumneavoastră foarte just, de altfel. Deci, uh, e vorba de faptul că nu putem fi foarte uh, prietenoși față de Parlamentul European, dar până la urmă suntem și noi parlamentari și nu trebuie să uităm care este uh, scopul acestui joc. Pe de o parte, trebuie să subliniem și părțile bune, dar trebuie să le arătăm și pe cele care mai pot fi îmbunătățite, așa cum uh, tocmai sublinia colegul nostru Garblondi. Pas de mauvaise conscience, cher collègue. Da, nu vă suspectăm de rea voință, stimate coleg. Din punctul ăsta de vedere stăm mai bine decât Consiliul și mai autocritici. Ajungem la finele actualei ședințe. Continuăm mâine de la ora 9 cu voturile pe PIF, pe partea de legume și fructe și pe sectorul laptelui. Mulțumesc și o seară plăcută!